propunere pentru un cadru unic pentru supravegherea pieței. Mulțumesc pentru rezoluție de foarte bună factură. Mulțumesc, doamnă comisară. Cu această intervenție încheiem dezbaterea. Votul va avea loc mâine la amiază. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și aici avem ca raportare o doamnă, o colegă, e vorba de doamna Rivazi, și uh, subiectul este evaluarea gestionării gripei H1N1. Are cuvântul doamna raportoare pentru 4 minute. Vă rog, doamnă Rivazi. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. E bine, vă reamintesc că faptul că această gripă H1N1 Uh, a ținut paginile ziarelor în 2009. Uh, Primul caz a apărut acum vreo 2 ani, pe 25 martie 2009 și OMS uh, a alertat cu privire la această boală cu nivelul maxim 6 pe 11 iunie anul trecut și asta a declanșat mai multe măsuri în Europa. În multe state membre au existat campanii de vaccinare foarte costisitoare și uh, care au fost supraestimate având în vedere virulența uh, virusului care a fost uh, moderată, așa cum spunea atunci în mai 2009 și OMS-ul. Această gripă a cauzat 2900 de morți în Europa până la finele lui aprilie 2010. Cifrele sunt inferioare mortalității legate de gripa sezonieră, care sunt de aproximativ 40.000 până la 220.000 um, de la un an la altul. În același timp, în ceea ce privește costurile, ei bine, costurile estimate ajung pe la 3 miliarde de euro în Regatul Unit și mai mult de 700 uh, de milioane în Franța. Acestea sunt uh, raporturile recente ale Curții de Conturi. Uh, evaluarea acestei gripe presupune faptul că a existat un răspuns disproporționat al Uniunii Europene și a statelor membre. Am încercat așadar cu colegii mei, cărora le mulțumesc pentru amendamente, Uh, să elaborăm un raport constructiv care să restaureze încrederea cetățenilor europeni în instituțiile sanitare. Acest uh, raport uh, se bazează pe trei puncte majore. Cooperarea, transparența și independența. Mai întâi, la nivelul cooperării. Ei bine, trebuie să insistăm asupra unei coerențe, eficacități, autonomii și uh, flexibilități. Uh, Uh, planurile de prevenție a gripei ar trebui să fie mai coerente, mai eficiente uh, și care să uh, fie în același timp mai autonome pentru a se adapta în timp real la ultimele date disponibile. O astfel de suplețe ar fi permis să se evite costuri superflue. Trebuie clarificat și rolul și responsabilitățile actorilor cheie în ceea ce privește amenințările sanitare, uh, definiția pandemiei uh, trebuie și ea revizuită pentru a include și uh, noțiunea de gravitate, nu doar extinderea geografică. OMS-ul ne-a transmis deja faptul că se implică în acest demers. Um, de asemenea, se pot elabora vaccinuri, dar fabricanții trebuie să fie responsabili de eficiența produselor lor. Uh, statele membre nu uh, pot fi responsabile de efectele secundare ale acestor uh, vaccinuri. Ar trebui să existe și o procedură accelerată de autorizare, însă ea demonstrează că nu există adesea suficiente date științifice pentru autorizarea vaccinurilor ar trebui ca această autorizație să fie dată independent de companiile farmaceutice. E nevoie de o transparență integrală în ceea ce privește medicamentele folosite pentru urgențe uh, sanitare și aici trebuie să existe acces complet la studiile științifice. Experții însăcinați cu evaluarea trebuie să-și comunice public rezultatele. Am acum un regret și anume uh, faptul că aș fi dorit ca această uh, gripă să fie uh, gestionată de experți, însă în acest sens s-a adoptat un alt fel de amendament. Aș dori să spun și faptul uh, că s-au înregistrat uh, cazuri de narcolepsie um, în um, Suedia, de exemplu, la copii care uh, au um, făcut acest vaccin antigripal. Există, prin urmare, anumite zone de umbră care se leagă de toxicitatea reală a vaccinurilor sau de apariția unor riscuri pe care nici măcar producătorul nu le prevăzuse. Prin urmare, pentru autorizarea vaccinurilor trebuie să știm mai multe. Agenția uh, Europeană a Medicamentelor uh, uh, adesea așteaptă prea mult pentru a limita utilizarea unui vaccin. Aș dori ca Comisia să adopte poziția Finlandei aici. Și anume să se ia în considerare beneficiul pacienților, nu cel al întreprinderilor. Mulțumim! Michel, spune domnul președinte, 10 colegi au solicitat să uh, intervină. Nu știu cum vom face față acestui uh, număr, însă bănuiesc că vă voi întrerupe dacă depășiți un minut, pentru că altfel nu vom avea timp la dispoziție. Acestea sunt uh, regulile. Haideți să încercăm să procedăm uh, astfel. Doamna Delvo este primul vorbitor. Nu pre- Mulțumesc, domnule președinte. Suntem gata în Europa să facem față unei pandemii? Răspunsul este da, dar există un dar cu litere mari. Episodul de H1N1 din 2009 și 2010 ne-a arătat că fiecare stat membru a acționat pe cont propriu fără prea multă solidaritate. În calitate de raportor fictiv pe acest dosar, cred că trebuia să precizăm aceste constatări, dar să mergem și mai departe, să fim constructivi și concreți pentru cetățenii noștri. Și cred că acest lucru uh, mi se pare trist și anume că cetățenii au pierdut încrederea în mesajele de sănătate publică. Raportul doamnei Rivasi, care va fi adoptat mâine, ia în considerare aceste priorități fundamentale care sunt, printre altele, întărirea uh, sistematică a cooperării între statele membre, o mai bună coordonare cu instituțiile europene de sănătate, o clarificare a rolurilor structurilor europene de gestionare a riscurilor sanitare, o evaluare a strategiilor de vaccinare și de comunicare puse în aplicare în statele membre. Așadar, este un raport bun pentru care o felicit pe doamna raportor. Bineînțeles, uh, acest raport nu trebuie să uh, rămână literă moartă, ci statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea și competențele în acest domeniu. Este o adevărată responsabilitate față de cetățenii noștri. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Tabajdi. Muchas gracias a nine es influenza világjárvány idején... Mulțumesc! În anul 2009, <clears throat> iată, a apărut această gripă și unele dintre statele membre au fost, uh, erau cele mai bine pregătite pentru a o combate, dar sunt de acord că nu cu ce s-a spus aici, că nu s-a ajuns la un acord între statele membre, de aceea au, existat uh, politici diferite. În unele țări din Est, unele guverne s-au comportat foarte bine, însă au existat și dispute interne, certuri, apoi au fost alte cu, uh, guverne, poate guverne de dreapta care n-au făcut absolut nimic, lucrul ăsta nu e bun, trebuie să ne coordonăm între noi, sunt de acord cu raportoarea. Statele membre trebuie să ajungă la un acord în legătură cu cumpărarea grupată acestor uh, vaccinuri, trebuie să avem nevoie, avem nevoie de mai multă transparență, de un bun uh, sistem de schimburi de informații și date, că nu vrem să știm doar despre răspândirea geografică a unui virus, ci și despre riscul de mortalitate. Cred că ăsta e cel mai bun mod, mod de a acționa în viitor. Mulțumesc, doamna Iana Kudakis, acum. Uh, thank you. Over... Mulțumesc. Acum mai mult de un an, un grup de eurodeputat, domn raportor și eu, ne-am întâlnit la Bruxelles pentru o lună informală pentru a încerca să facem ceva pentru H1N1. Ne-am dat seama că obiectivele noastre erau similare, însă aveam abordări diferite. Raportul din proprie inițiativă a reprezentat o oportunitate ca Parlamentul să ia o, măsuri pozitive pentru prevenirea unei pandemii. Uh, mi se pare că însă am pierdut această ocazie. Există foarte multe uh, puncte în raport care sunt de uh, valoare discutabilă. Se propun un rol greu de înțeles pentru Centrul European uh, de Prevenire și Control al uh, Bolilor. Și uh, până la urmă am obținut un raport care doar arată cu degetul și care, cred eu, va îndepărta mulți actori interesați. Am obținut așadar un raport mai degrabă politică decât practic. Mulțumim. Doamna e doare cuvântul acum. No? Pues entonces el señor Ferreira. Atunci, domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să tragem câteva învățăminte din această gestionare uh, defectuoasă a acestei uh, pandemii de gripă porcină. Cred că trebuie să facem totuși diferența între serviciile publice care sunt în măsură să acționeze în mai multe domenii. De asemenea, trebuie să vedem care sunt tratamentele ce trebuie aplicate în caz de pandemie. În plus, trebuie să se realizeze studii independente uh, ale industriei farmaceutice cu privire la gestionarea și avantajele acestor vaccinuri și tratamente. Cred că trebuie să întărim gestionarea, anticiparea riscurilor și trebuie să luăm măsuri de prevenire în materie de sănătate publică. În fine, va trebui să întărim cooperarea între diferitele servicii naționale și organizațiile internaționale și regionale în Pasca. Da, aprilie două mii nouă domnule președinte. aprilie Mexicul a anunțat uh, primul apariția uh, acestei gripe porcine și apoi OMS-ul a uh, făcut o, un avertisment de pandemie. Acum, sigur că și inclusiv Centrul European de Prevenire și Controlul Bolilor a indus statele membre să uh, cumpere cât mai multe vaccinuri posibil pentru uh, protecția cetățenilor. Conform recomandărilor OMC și ECDC, Republica Slovacă a uh, achiziționat mai mult de un milion de vaccinuri până în uh, 2010. Dar și șeful Biroului de Sănătate al uh, Slovaciei a uh, încurajat publicul să se vaccineze, însă uh, oamenii au râs de el, nu a fost crezut. Uh, toți știau că uh, virusul H1N1 nu, nu reprezenta un risc atât de mare. OMC-ul și ECDC-ul nu au uh, clarificat situația. Uh, și uh, lucrurile acestea nu ar trebui să se uh, repete în viitor. Mulțumesc, care cuvântul doamna Zavorska. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Rivasi pentru acest uh, raport cuprinzător. Dânsa a arătat care sunt slăbiciunile sistemelor medicale, nu doar la nivel european, ci și la nivel mondial. Raportul oferă o lungă listă de măsuri care pot fi luate pentru a ne asigura că situația cu care ne-am confruntat în 2009 și 2010 nu se repetă. Ce s-a întâmplat atunci când s-a anunțat această pandemie a fost uh, un uh, lucru scandalos. Uh, țări precum Slovacia au cheltuit miliarde de euro pentru a-și proteja cetățenii în fața acestei amenințări. Important ar fi să știm cine a beneficiat de pe urma acestor cheltuieli și cine sunt cei responsabili. Raportului îi lipsește o propunere de a introduce un element de responsabilitate personală, pentru că Uh, această lipsă de responsabilitate nu este letală, ci se răspândește mai uh, uh, repede decât gripa. Mulțumim foarte mult! Domnul Svetland are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că aceste recomandări din statele membre au fost un pic confuze. În Comisia de Mediu, care se ocupă și de problemele de sănătate, uh, am uh, avut o vizită din partea ministrului suedez, pentru că Suedia deținea președinția la momentul Uniunii Europene la momentul respectiv. Și chiar în aceeași zi ne-am întâlnit și cu președintele Agenției Europene uh, de epidemiologie și amândoi au spus lucruri diferite. Unul ar trebui, a spus că trebuie să continuăm campania de vaccinare, iar celălalt a spus că ar fi periculos să facem acest lucru. Deci mesajele au fost confuze și asta ne spune și doamna raportor. Dar cum uh, gestionăm această situație? Care au fost modalitățile practice de gestionare în diferitele state membre? În țara mea, cererea pentru vaccinuri a fost foarte mare. Centrele de sănătate erau deschise pentru vaccinare, dar nu aveau suficiente vaccinuri. Mulțumesc, uh, doamna Veslund. A întrebat domnul președinte. Are cuvântul doamna Roitova. Vă rog, doamnă. Cuie, pane předsedo. Dnes můžeme... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, după bătălie, putem spune că milioanele uh, și miliardele de uh, euro investite contra gripei au fost excesive dar eu cred că e foarte interesant să dăm de exemplu, cazul Poloniei. Polonia nu a cedat presiunii și uh, nu a cumpărat vaccinuri și mortalitatea nu a fost mai ridicată decât în alte țări în care s-au făcut asemenea vaccinuri. Mulțumesc uh, autoare pentru raport și cred că toate organizațiile internaționale și statele membre nu vor avea decât de, de învățat din acest raport. Eh, nu înseamnă că ar trebui să cumpere toate aceste eh, vaccinuri împreună, ci și să evalueze riscurile sanitare și ar trebui să eh, fac, o facă în interesul cetățenilor europeni. Mulțumesc acum doamna Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. Já aqui foram referidas. Mulțumesc, domnule președinte. Am spus deja că aveam dubii în ceea ce privește uh, gripa porcină și vaccinurile împotriva gripei porcine. E clar că și cetățenii și-au pus întrebări, acest lucru este normal. În 2009 a existat o campanie de informare în toate statele membre uh, și uh, s-a investit de atunci mult pentru cumpărarea vaccinurilor. Anumite state membre au afirmat uh, și că aveam de-a face cu uh, o adevărată pandemie. Însă de atunci situația s-a schimbat cu totul. Și anume, în 2010 nu s-a mai vorbit uh, aproape deloc de gripa h 1 n 1 Prin urmare, a fost uh, normal ca oamenii să-și pună întrebări uh, și să uh, se gândească dacă nu cumva ne-am uh, alarmat prea mult. Mulțumim, doamnă, spune domnul președinte, v-ați uh, încheiat timpul de intervenție. Doamna Calnar este ultimul intervenient. Mulțumesc, domnule președinte, Doamne comisar. Cred că ar trebui să ne considerăm norocoși astăzi pentru că lucrurile nu au mers atât de rău pe cât ar fi putut să se întâmple. Sigur că orice caz mortal este grav, dar situația nu a fost atât de rea pe cât ar fi putut să, vi, să fie. Vă mulțumesc oricum pentru această dezbatere, pentru că aceasta a reflectat situația din Uniunea Europeană. Avem foarte multe experiențe în diferitele state membre, avem sisteme sanitare diferite și, bineînțeles, sănătatea este o problemă națională atunci când ai de-a face cu o epidemie sau o pandemie și, totuși, este nevoie de cooperare la nivel european. Am văzut așadar că în practică mai sunt încă multe de făcut, mai avem încă multe de învățat, dar mă bucur că am discutat astăzi despre acest subiect, pentru că vrem să ne asigurăm că restaurăm încrederea în rândul cetățenilor. Gestionarea acestei epidemii de H1N1 eh, ne-a arătat că nu suntem suficient de buni și că trebuie să ne acordăm mai bine în viitor. Mulțumesc! Vom încheia acum eh, discuția cu privire la acest punct eh, de pe ordine de zi cu Uh, intervenția doamnei comisar. Doamna Damanachi, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoare, doamna Rivazi, pentru uh, acest raport care uh, își aduce o contribuție uh, valoroasă la eforturile noastre de a învăța din pandemia din 2009. Sunt de acord cu dumneavoastră că avem de, nu avem doar de câștigat din această pandemie, doar de învățat și trebuie să facem o revizuire critică a răspunsului nostru a reacției noastre ca să ne asigurăm că protejăm uh, foarte bine cetățenii europeni împotriva acestor amenințări la adresa sănătăților și trebuie să ne îmbunătățim modul în care planificăm uh, acțiunea pentru a uh, gestiona asemenea amenințări transfrontaliere asupra sănătății. Sigur că avem nevoie de expertiză asupra uh, gripelor pandemice. Doar în domeniul cercetării, Comisia Europeană uh, finanțează mai mult de 50 de proiecte din anul 2000 care se ocupă de gripă. O investiție de 150 de milioane de euro. Agențiile noastre, de exemplu uh, Centrul European pentru Control al Bolilor și Agenția pentru Medicamente, și-au dat sfaturile științifice pe durata pandemiei și au venit în sprijinul statelor membre. În plus, serviciile comisiei au susținut activ statele membre în administrarea acestei amenințări prin Comitetul pentru uh, Sănătatea Tineretului. Totuși trebuie să admit, împreună cu Parlamentul European și raportul acestuia, că evaluările reacției noastre au identificat o serie de lipsuri și de probleme care trebuie rezolvate pe viitor. Printre astea m-aș, m-aș putea gândi la achiziționarea de vaccinuri, la nevoia de uh, o mai bună coordonare a strategiilor de vaccinare, nevoia de mai mare flexibilitate în planurile noastre de uh, pregătire, nevoia de o mai bună comunicare cu publicul. Comisia, cu sprijinul agențiilor științifice și în colaborare cu statele membre, <clears throat> pentru că e vorba de o competență comună cu statele membre, se angajează să acționeze în aceste probleme. Provocările de care am vorbit uh, vor fi rezolvate cu ajutorul a două inițiative. În primul rând, Comisia va prezenta o inițiativă pentru siguranța uh, sănătății înainte de sfârșitul anului curent, uh, consolidând capacitatea noastră de coordonare. În al doilea rând, Comisia va iniția, de asemenea, un mecanism comun de achiziții publice pentru uh, vaccinuri împotriva pandemiilor pentru acele state membre care doresc să participe la această acțiune. Lucru care ar uh, consolida solidaritatea în Uniunea Europeană, garantând un nivel minim de acces echitabil la vaccinuri. De asemenea, va, această măsură ar consolida puterea noastră de cumpărare pentru a obține mai bune condiții contractuale. Comisia salută susținerea exprimată de doamna raportoare pentru aceste inițiative. De asemenea, Comisia planifică să uh, financeze și alte activități de cercetare cu aspecte uh, legate de comportament și strategii de comunicare pentru a îmbunătăți uh, upgradarea vaccinurilor. Uh, în final, în ce privește transparența și probleme legate de independență, noi considerăm că ele sunt foarte importante și cred că trebuie să facem ceva în, această, în legătură cu această problemă. Cu, cu agențiile sale relevante, Comisia va uh, fi activă pentru a ne îmbunătăți procedurile de declarații de interes și uh, potențiale conflicte de interes. Considerăm că trebuie să continuăm să aducem împreună toate forțele pentru a ne asigura că suntem mai bine pregătiți să ne protejăm proprii cetățeni împotriva viitoarelor amenințări la sănătatea acestora. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne comisar, spune președintele și uh, cu intervenția doamnei Damanachi încheiem și acest punct de pe ordinea de zi și uh, acest raport, acest proiect de rezoluție va fi votat mâine la amiază. Acum uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.